President! Domnul președinte, vă rog frumos să luați loc. Darf Sie bitten Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc. Reluăm lucrările noastre. Pe ordinea de zi avem alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Candidații sunt următorii. În alfabetică, Reihenfolge. Am să citesc întreaga listă în ordine alfabetică. Alexander. Sunt candidați pentru postul de vicepreședinte. Angelili, Isabel Durand, Otmar Karas, Miguel Ángel Martínez Martínez, edward mcmillan scott georgios papastamkos gianni pittella ani podimata jacek protasiewicz lszl surjn indrek tarand alejo vidal quadras oldrich vlasak und rainer wieland. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben mir mitgeteilt. Candidații și candidatele mi-au semnalat faptul că sunteți de acord cu aceste candidaturi. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc pentru că aș vrea să vă explic cum anume se va derula această alegere cei care doresc să aibă anumite discuții uh, să facă acest lucru în afara hemiciclului. Domnule Dol, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Domnule Dol, vă rog frumos, fiți amabili, vă rog frumos, veniți și luați loc. În calitate de președinte a unui grup politic, trebuie să arătați un exemplu, nu? Deci vă rog frumos, acum e momentul.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 Doamnelor și domnilor, vă propun să trecem acum la vot. Scrutatorii vor fi exact aceiași ca și în alegerile precedente, de aceea vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să luați loc. Ei vor vota la finalul alegerii. Doamnelor și domnilor, asistenți, vă rog să uh, vă pregătiți pentru alegeri. Herr Kalfin und Herr Perello Rodriguez, bitte nehmen Sie Ihre Plätze wieder ein. Ist irgendjemand der genannten abwesend? Deci vă rog să mergeți la locurile dumneavoastră. Și acum, printre persoanele pe care le-am citat, aș vrea să știu dacă vreo persoană este absentă. Știu că e o întrebare ciudată, dar lipsește oare cineva? Trebuie oare să înlocuim pe cineva? Ich weiß nicht, das ist ja kein geheimer Vorgang. Also Borsellino, Sogor. Nu știu, nu e, o vot, nu e un vot secret. Repet încă o dată numele. Elio Rodriguez, nehmen Sie bitte Ihre Plätze an den Wahlurnen wieder ein. Sonst können wir nicht anfangen. Vă rog frumos să las loc, în așa fel încât să putem începe. Rita da. Borsellino este aici, die Kollegin? Aș dori să știu dacă domnul Borsellino este. Nicht da? Many people are not there. Yeah, Ja, ist da oben Wer? Bei B, bei B Medizin. Yeah, Kalinowski.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 încă o dată, repet exact aceeași întrebare. Aș dori să știu dacă asistenții de vot sunt toți prezenți în hemiciclu. Se pare că da, dacă înțeleg, dacă interpretez eu bine semnalele ce mi se transmit. Numărul de candidați depășește numărul de posturi. De aceea aplicăm articolul 15.1 al regulamentului de funcționare internă. Deci vom proceda la vot. Aș dori să vă aliniez care sunt prevederile acestui articol 15, aliniatul 1. Vă voi citi pe scurt acest articol. Ca urmare alegerii vicepreședinților sunt aleși printr-un vot unic, buletin de vot unic, vicepreședinții și asta în limita celor 14 posturi care sunt disponibile și candidații care uh, um, întrunesc majoritatea absolută sunt aleși în ordinea numărului de voturi. Prim vicepreședinte și așa mai departe. Dacă vicepreședinții nu sunt cu toții aleși la primul tur de scrutin, este ales acea persoană care primește mai mult decât jumătate din voturile exprimate la primul tur de scrutin, dacă cele 14 persoane nu obțin mai mult decât jumătate din voturile exprimate, atunci se organizează un al doilea tur de scrutin. Și la al doilea tur de scrutin de asemenea, trebuie să se obțină mai mult decât jumătate din voturile exprimate. Dacă nici atunci cei 14 vicepreședinți ce trebuie aleși nu au primit acest număr, atunci se continuă votul cu un al treilea tur de scrutin și atunci e vorba de o majoritate simplă și sunt aleși acei vicepreședinți care obțin cele un număr cât mai ridicat de voturi. Există, deci, 14 posturi de vicepreședinte, deci vă invit să votați și să puneți o cruciuliță alături de numele candidatului pentru care doriți să votați. Puteți vota pentru un maxim de 14 candidați. Dar dacă doriți, puteți vota doar pentru un singur candidat. Dacă există vreo greșeală sau dacă doriți să uh, vă schimbați votul, atunci puteți arunca la gunoi buletinul de vot și puteți cere asistenților de vot să vi se dea un nou buletin de vot. Pentru că putem corecta o astfel de greșeală sau putem rectifica un vot. După care vă rog să uh, îndoiți votul și să îl dați unui asistent de vot. Aș să știu dacă aveți întrebări referitor la această procedură de vot, cu excepția colegului nostru combendit. Nu sunt întrebări? Foarte bine, atunci vă invit să votați. Bine, Trebuie deci să le îndoiți și să le înmânați, odată ce le-ați pus în plic, să le înmânați asistenților de vot.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 mai trebuie să voteze cineva? A votat toată lumea? A treia oară și ultima oară vă întreb dacă ați votat, dacă a votat toată lumea. Nu? Bun. Mai stăm. haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? A votat toată lumea? Haben die Wahlhelfer abgestimmt? Aș vrea să știu dacă au votat și asistenții de vot. Se pare că da, a votat toată lumea, votul este închis acum. Îi voi ruga pe asistent să înceapă să numere. Să înceapă să numere voturile în camera R01101. Vom, vă rog să reintrați în sala la clopoțel și vom afla atunci și rezultatele.